Please, those colleagues who have something else to do. Am să-i rog pe cei care au altceva de făcut să-și urmărească activitățile, iar uh, noi vom continua cu următorul punct al ordinii noastre de zi, și anume schimb de opinii pe tema provocărilor globale cu care se confruntă politica externă a Uniunii Europeană. Avem alături de noi pe domnul Eneco Landuburu de la Fundația Notre Europe și pe domnul Kevin uh, Watkins din partea grupurilor de uh, think tank-uri europene. Uh, și anume, este vorba de două studii, Engaging Europe in the World și respectiv Why Europe's Problems Need Global Solutions and the World's Problems Need European Action am să îi invit pe domnul Landa-Buru și apoi pe domnul Watkins să ne prezinte aceste studii uh, timp de 10 minute fiecare, iar apoi vom avea timp de întrebări și răspunsuri. Sper că pe bună dreptate urez bun venit domnului Grebi, domnului Scholz și domnului Laport de la grupul think tank-urilor europene. Dacă sunt prezenți în sală, le urăm bun venit. Domnule Landaburu, Landaburu aveți cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Vreau să vă felicit în primul rând pentru în urma alegerii dumneavoastră recente și să vă urez mult succes în Comisia de Afaceri Externe. Realitatea în Europa cere ca Parlamentul să joace un rol chiar mai important decât în trecut. Și eu cred în capacitatea Uniunii de a putea să fie prezentă pe scena internațională. Europa noastră, Notre Europe, Fundația Notre Europe, instituită de Jacques Delors, uh, lucrează pe două sau trei acțe prioritare cetățenii, problematica cetățenilor în Europa, concurența, solidaritatea și cooperarea. Uh, dragă lui Jacques Delors, ca element uh, locomotiv al cooperării, cooperării europene și, de asemenea, cooperarea externă. În acest think tank avem o serie de uh, opinii în legătură cu acțiunile Uniunii Europene în lume, ceea ce ne diferențiază față de alte think tank-uri și organizații este că vrem să avem o abordare non-dogmatică, nu, nu prea teoretică și foarte pragmatică. Bineînțeles, un think tank trebuie să fie în serviciul factorilor de decizie al Parlamentului pentru a introduce elemente de reflexie, după cum au făcut-o personalitățile care ne preced. care se gândesc, care se referă la temele fundamentale ale politicii externe. Ceea ce ne diferențiază de alte think tank-uri care fac o muncă remarcabilă în Europa este faptul că am decis să ne concentrăm pe o serie de priorități pe care le considerăm esențiale și față de care considerăm că există posibilități de progres în următorii ani. De unde importanța întâlnirii de astăzi cu dumneavoastră care aveți foarte multe responsabilități și puteți să acționați prin politica externă europeană. Pe baza experienței și muncii pe care o face Fundația Notre Europe și Institutul Jacques Delors, am decis să elaborăm înaintea alegerilor europene un manifest de angajare a Europei în lume, unde evocăm analiza noastră a situației și propunerile noastre pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție. Mi-a, mi s-a spus un sfert de oră, acum 10 minute. Trecem la fond. Unu. Plecăm de la o constatare destul de banală, dar esențială, și anume că de ani de zile în mod foarte clar, statele membre și Uniunea Europeană își pierd uh, influența pe plan mondial, la nivel politic, cât și la nivelul, nivel economic și demografic. Este o constatare de la care putem porni de la bun început. În al doilea rând, situația internațională s-a deteriorat mult în ultimele luni, și în special ceea ce se întâmplă la porțile Europei, uh, studice sau estice, este extrem de îngrijorător. Așadar, aceste două elemente ne permit să vedem că avem nevoie de o reacție, de o reimplicare, un angajament al Europei pentru a fi din nou un actor cu greutate pe noua scenă politică. Constatăm în manifestul nostru pe care vi l-am trimis că niciunul dintre statele membre, nici unul dintre statele importante nu poate singur să facă față provocărilor și să aducă soluții la problemele de politică externă. Fie că este vorba de primăvara arabă sau politica domnului Putin în Ucraina, sau dacă vorbim despre probleme generale și orizontale, nu există uh, în momentul de față o capacitate a marilor state, a niciunui stat european de a influența lucrurile. Așadar, într-o lume care este din ce în ce mai competitivă și din ce în ce mai conflictuală, dimensiunea europeană este adecvată, indispensabilă, fundamentală și esențială pentru a putea acționa. Problema este să definim care este plus valoarea pe care o poate aduce o politică externă a Uniunii Europene într-un context foarte dificil. Dacă fim, suntem realiști, Jacques Delors a spus acum câțiva ani foarte clar că este nevoie de o lungă maturizare intelectuală și politică pentru a se elabora o politică externă europeană. Suntem foarte departe de un asemenea punct și va trebui să lucrăm foarte mult pe plan politic pentru a pune marcajele și stabili bazele unei asemenea politici. Am văzut care este realitatea și, pe, și că pe scurt tratatul de la Maastricht a eșuat. Tratatul care avea ca obiectiv uh, o politică externă și de securitate comună, care introducea o serie de obiective care se permită Europei să acționeze chiar și în domeniul apărării, acest lucru a eșuat în mare parte, chiar dacă s-au făcut pași importanți înainte și chiar dacă ultimul Consiliu European, în decembrie, al ministrilor de uh, apărare, a arătat că există piste interesante pe care se poate avansa. Însă, în mod global, este foarte clar că nu am ajuns acolo unde se dorea în tratatul de la Maastricht. De asemenea, constatăm o opunere a stat, între diverse state membre pe uh, o serie de subiecte. Nu este de mirare, fiecare stat are propria sa istorie, propria sa tradiție, a trăit în propriul fel istoria, ceea ce înseamnă că există dificultăți la a găsi uh, poziții comune. Ceea ce este de asemenea grav, după părerea mea, este că există o lipsă de ambiție. Nu există lideri în momentul de față pentru a permite o evoluție suficientă în acest domeniu, fiindcă că nu vor, fiindcă nu, fie că nu știu sau nu au voința și capacitatea de a o face. Poate că evenimentele recente, poate necesitatea de a răspunde în fața agresiunilor, între ghilimele, din exterior, va duce la apariția unor asemenea lideri. Confruntați cu acest lucru, trebuie să rămânem cu mâinile încrucișate? Nu. Propunerea pe care o facem în documentul pe care vi l-am trimis este ca în acest mandat să încercați să focalizați acțiunea pe cinci domenii particulare. Să angajați reforme care nu sunt doar de dorit, ci care să ne reprezinte din punct de vedere politic. vă trimit la documentul pe care l-am propus, pentru că timpul este foarte scurt. Putem să progresăm în pregătirea gestiunii crizelor și în consolidarea capacității de gestiune a crizelor și de răspuns colectiv. Există aici o serie de lucruri care au fost uh, exprimate în Consiliul din decembrie, cooperarea în luarea de decizii, declanșarea unei situații de declanșarea gestiunii situațiilor de criză. În domeniul politicii de apărare comune, ni se pare imperativ să luăm poziții puternice față de anumite state sau entități, în special Rusia. Aici este vorba de o problemă de supraviețuire, trebuie să fim mult mai stricți pentru a ne defini o poziție comună. Însă, în timpul acestui mandat, trebuie să revizuim strategia europeană de securitate. Este un document interesant elaborat acum 10 ani la influența, sub influența lui Javier Solana, trebuie să fie una dintre prioritățile a, de lucru al următorului înalt reprezentant să înceapă munca la redefinirea strategiei europene. Trebuie să se analizeze situația prezentă, analizarea amenințărilor care sunt, sunt adresate Uniunii și să găsim răspunsuri. De asemenea, dezvoltarea integrismului religios ă, a schimbat datele. Situația de acum 10 ani nu mai corespunde cu cea de acum. Trebuie să redefinim o strategie de apărare analizând situația reală, actuală și acest lucru ne va permite să găsim priorități și o dezbatere politică indispensabilă, nu doar în toate statele, în fiecare stat, ci la nivel european. În încheiere, pentru a fi foarte scurt în aceste prime domenii ale securității și gestiunii de criză, nu cred că există niciun fel de obstacol real în calea începerii pregătirii unei cărți albe. Atunci când toată lumea se înarmează, vedem toate statisticile uh, care ne arată bugetele acordate arma, în armării în lume. există o necesitate nouă de a reevalua lucrurile. Ar fi irresponsabil să nu ne angajăm în acest exercițiu de reevaluare. Al doilea uh, domeniu în care putem înregistra progrese este politica energetică comună pentru a ne asigura o mai mare securitate energetică. Jacques Delors a propus acum câteva luni sau ani să se înființeze o comunitate europeană a energiei, după cum a făcut-o CECO în uh, anii 50, care urma să constituie un element esențial de a relansa concurența și să uh, rezolve problemele de diversificare și aprovizionare cu gaz natural, în special în Europa. Este un element care are aspecte esențiale dar care poate să fie și element cheie al unei politici internaționale puternice, politici, politici externe ale un, al, a Uniunii. Cred că mulți și-au dat seama, în special prim-ministrul Poloniei, în curând președinte al Consiliului European, care a susținut propunerea lui Jacques Delors, dar și alții. Poate că în acest mandat vor exista repercusiuni care uh, să fie simțite și de cetățeni. Al treilea domeniu este munca asupra nivelului resurselor umane în momentul de față în Uniunea Europeană și de aici să vorbim despre politica de imigrație. Vedem că au loc drame în momentul de față, Europa dă o prioritate securizării frontierelor și gestionării migrației clandestine. Nu putem avea o politică de imigrație care să se concentreze prea mult pe aceste aspecte. avem o dublă provocare, un mai bun echilibru între statele membre pentru a face față sarcinii eh, pe care o reprezintă imigrația ilegală, trebuie să se comunitarizeze problema imigrației, să existe o solidaritate mai mare între statele membre. Pe de altă parte, Trebuie să anticipăm și declinul demografic foarte mare al statelor europene în viitor. Vom avea nevoie de mână de lucru, uh, trebuie să privim acest lucru cu distanță și obiectivitate, pentru că trebuie să susținem mult mai mult imigrația legală. Al patrulea element al, element al propunerii noastre se referă la economie și, în special, necesitatea de a avea o politică europeană comercială mai dinamică și mai consistentă. Trebuie să deschidem frontierele către bunuri și servicii. Piețele importante sunt către statele emergente și trebuie ascultată vocea acestor state. În acest context, uh, tratatul transatlantic este esențial. Faptul că trebuie să apropiem normele Uniunii Europene uh, de cele ale Statelor Unite va duce la dinamizarea schimburilor. este o necesitate și trebuie să fim de asemenea mult mai îndrăzneți în abordarea față de Africa. Africa va fi un continent foarte important în secolul 21. Nu mai am timp, deci trec direct la ultimul domeniu pe care îl propunem în documentul nostru, și anume revizuirea profundă a politicii de vecinătate. constatăm un eșec din motive fundamentale atât în sud cât și în est. Am avut o abordare în 2004 prin care trebuiau găsite soluții pentru statele care nu puteau să devină membre și această soluție a fost să uh, li se facă o ofertă pentru a le atrage către Europa. Am invitat aceste state să ni se asimileze, să adopte regulile noastre, am înregistrat un anumit succes, însă acum ce vedem? În Est nu toate statele sunt interesate, în Sud, odată cu primăvara arabă, Europa nu mai este atrăg- atrăgătoare, pentru că oferta noastră este inadecvată. Ofra, oferta noastră trebuie să spună vă vom ajuta pe planul dezvoltării și vom deschide frontierele pentru anumite produse, vom încerca să asigurăm o mobilitate mai mare pentru cetățeni. Acest lucru nu este suficient pentru a atrage aceste state din motive ideologice, istorice și așa mai departe. Cu atât mai mult cu cât vedem deteriorarea absolută a anumitor state din sudul Mediteranei, Libia, Siria, știți mai bine decât mine ce se întâmplă, și ceea ce se întâmplă în Est cu poziția președintelui Putin, care este de a nu accepta relații normale cu vecinii săi. regret că mi-am depășit timpul de intervenție, este o necesitate profundă să revizuim politica de vecinătate pentru a avea o viziune mult mai generoasă față de statele care acceptă să se apropie de modelul nostru politic, economic și social. și cei care nu vor să aibă relații privilegiate cu Uniunea Europeană să fie considerate state terțe. Acest lucru să ne permită să ne concentrăm astfel eforturile uh, acolo unde acțiunile noastre sunt uh, mai eficiente. În concluzie, cu toate că suntem obligați să fim realiști, ținând cont de situația actuale la nivel intern și extern. Există posibilități de a acționa. În acest sens trebuie să concentrăm mijloacele și instrumentele trebuie să fie folosite pe deplin. deplin. În altul reprezentant, vicepreședinte al Comisiei, trebuie să înregistreze mm, avansuri, mm, evoluții majore. Așadar, și de asemenea președintele Consiliului de Ministri, care va prezida acest Consiliu uh, în fiecare lună în următorii cinci ani, poate să realizeze foarte mult. Noi trebuie să avem o coordonare a politicilor comunitare. Existăm în rezistăm în lume prin, pentru că politicile comunitare sunt puternice. Dezvoltare, comerț, transport. Nimic nu se poate face fără cooperare. Vicepreședintele Comisiei are obligația de a consolida Serviciul European de Acțiuni Externe. Și în final reiterez dat, date fiind problemele cu care ne confruntăm, este evident că dumneavoastră, domnilor și doamnelor deputați și deputate, aveți responsabilitatea pentru că sunteți reprezentanții cetățenilor. Aveți această sarcină de a spune în statele dumneavoastră ceea ce faceți și că vă doriți o politică de exter- o politică externă europeană mult mai puternică. Vă urez mult, mult succes! Sper că uh, domnul Watkins uh, va da mai degrabă curs apelului meu de a respecta timpul de 10 minute. Mulțumesc, spune domnul Watkins. Uh, știu că este uh, prima zi în care vă întoarceți uh, la muncă și prima Uh, zi, știu, este cea mai grea, dar consolați-vă cu gândul că va fi mai bine de acum încolo. Aș dori așadar tuturor să vă mulțumesc pentru prezență. Și aș dori să mulțumesc pentru această invitație. Cred că dacă am fi avut această discuție în urmă cu 10 ani, discuția s-ar fi concentrat asupra ajutorului umanitar și s-ar fi discutat probabil un pic despre investiții și comerț. În raportul nostru spunem câte ceva despre ajutor umanitar, însă foarte puțin. Majoritatea agendei pe care o acoperim în acest raport, care se numește interesul nostru colectiv, este foarte apropiată de agenda pe care o discutați în comisia dumneavoastră, în diferitele domenii. Și cred că asta reflectă ceva ce poate este evident, dar care merită uh, re Um, remenționat. Și anume, lumea se schimbă în mod dramatic, din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere economic, cu schimbarea, cu, um, cu mișcarea plăcilor tectonice și vechile divizii între țările sărace și bogate, diviziile între nord și sud, încep să se disipe bineînțeles, există și o oarecare continuitate a vechilor probleme. Avem în continuare o, un miliard de persoane în lume care trăiesc cu mai puțin de un dolar, 25 uh, uh, pe zi. Avem uh, milioane de copii care mor de malnutriție în fiecare zi. De, după, în urma consecințelor directe sau indirecte ale malnutriției. Bine, iar sărăcia este o chestiune de afaceri externe. Însă, noi, ca think tank în domeniul dezvoltării, uh, considerăm că este din ce în ce mai clar că ceea ce am considerat probleme de dezvoltare până acum sunt probleme de guvernanță, de lipsă de securitate, sunt probleme de ecologie. Uh, și sunt de multe ori probleme care sunt împărtășite între, și sunt probleme comune între Uniunea Europeană și statele în curs de dezvoltare. Câteva exemple. Prima parte a studiului nostru vorbește despre de ce Europa are nevoie de soluții globale. Și aș dori să vă invit să vă gândiți la unele uh, domenii în care vă veți exercita activitatea în timpul acestui mandat. În primul rând, Ebola. Ebola este o amenințare directă a, la adresa sănătății publice, inclusiv a cetățenilor europeni, dar nu uh, își poate găsi o soluție decât printr-un sistem eficient de sănătate în uh, Africa de vest, dar și prin cooperare. Deci, amenințările europene nu pot fi uh, combătute fără o acțiune globală. Apoi, criza migrației în Mediterană și până în sudul Europei. Putem vedea asta ca o chestiune de frontieră și, evident, este o chestiune ce ține și de frontiere, dar este și o problemă de sărăcie. Este consecința în, unor ță- în unele țări a uh, unor probleme ecologice, este o consecință a sărăciei, o consecință a conflictelor și a lipsei de securitate. În multe dintre aceste domenii este imposibil să avem în vedere o soluție europeană fără a uh, vedea și o soluție bazată pe cooperare internațională. Și aceasta este tema raportului nostru. Domnul Brock, care tocmai ni s-a alăturat, uh, de fapt, chiar doream să citez dintr-un citat, să citez dintr-o intervenție a dumneavoastră la o reuniune cu uh, doamna comisar Georgieva, vorbeați despre Ucraina. Ați spus, și parafrazez, că trebuie să investim toate energiile și resursele stat, uh, Uniunii Europene și a statelor membre pentru a apăra valorile și interesele noastre. Și v-ați referit la cooperarea strategică în acest sens. Este exact cadrul pe care noi l-am aplicat uh, subiectelor pe care le-am analizat în raportul nostru având în vedere că voi încerca să-mi respect uh, timpul de intervenție, am să vă explic uh, cât, de, cât se poate de clar ceea ce considerăm noi că trebuie făcut. Considerăm că Uniunea Europeană are la dispoziție politici, resurse financiare, instrumente și valoare, valorile necesare pentru a aborda amenințările globale și pentru a profita de pe urmă oportunităților globale. Argumentul nostru este că capacitatea Euro- Uniunii Europene de a se proiecta pe scena internațională este compromisă de un eșec al guvernanței. Iar acum avem o oportunitate de a um, aborda acest eșec. Eșecul guvernanței nu este o chestiune abstractă, teoretică, este un eșec care se manifestă prin politici mai puțin eficiente uh, decât uh, ar fi dacă um, nu ar exista această problemă. Am identificat cinci zone cheie pentru aceste politici. Vă încurajez să citiți acest raport pentru că uh, vi-l voi prezenta foarte pe scurt. Primele cinci subiecte pe care le menționăm. Dacă le vedem, vedem că Uniunea Europeană trebuie să facă parte dintr-o economie globală bazată pe stabilitate și prosperitate uh, pentru, to- pentru toți. Uh, bunăstarea Uniunii Europene depinde de locul nostru pe piețele globale și de stabilitatea și prosperitatea împărtășită pe toate aceste piețe. Însă, când ne uităm la politicile europene în domeniul comercial, vedem că există abordări pentru acorduri comerciale regionale care nu sunt văzute în statele sărace ca fiind în interesul lor Există, deci, o, o politică comercială care este decuplată de politica de dezvoltare. În domenii precum evaziunea fiscală, un domeniu cheie, iar deficitul în acest domeniu face rău Europei și uh, subminează serviciile publice din Europa și în plus gie a uh, resurselor, e bine, este o problemă comună pe care nu reușim să o abordăm prin politici uh, Uh, armonizate. În domeniul uh, clima, uh, climei, menționate de, de către domnul Landeburu, Uniunea Europeană are obiective cât se poate de ambițioase pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. A obținut rezultate remarcabile în anumite domenii în negocierile internaționale, dar nu are cu ce să sprijine acesta la nivel intern. Nu poți uh, susține o, o reducere de 30% din, uh, de, a emisiilor cu un preț de 5, euro, uh, de 5 dolari pe tona de carbon. Nu poți să te referi la schimbările climatice fără să vorbești despre nevoia de a acorda fonduri pentru adaptare în Sahara Occidentală domenii precum, într-un domeniu precum conflictele. Știm în calitate de comunitate de cercetare în domeniul dezvoltării că mulți din cei care sunt blocați sub linia sărăciei sunt în uh, state afectate de conflict. Știm proporția uh, celor care trăiesc în zone de conflict și că proporția uh, celor din zone de conflict care sunt sub limita sărăciei crește Uniunea Europeană are, um, a obținut rezultate puternice în state precum Timorul de Est și Filipine în negocierile uh, de pace, însă în alte zone uh, abordarea ajutorului umanitar este decuplată de reconstrucția după conflict și știm că statele după un conflict sunt foarte vulnerabile și pot din nou cădea victimele unui nou conflict. Deci foarte important este această agendă de reconstrucție. Știm că există uh, zone în care politica externă trage în altă direcție decât uh, ajutorul, decât cooperarea pentru dezvoltare într-un uh, domeniu critic, precum democrația și drepturile omului, care cu siguranță este un domeniu în care Uniunea, Uniunea Europeană, prin însăși uh, circumstanțele nașterii sale și prin convențiile și, uh, și cartele existente, are un avantaj. Există aceste valori pe care încercăm să le proiectăm asupra uh, scenei internaționale. În unele cazuri o facem cu succes, în multe cazuri nu. Uh, în cazul Egiptului, interesele strategice și comerciale au, uh, au uh, umbrit uh, considerațiile ce țin de drepturile omului. În Africa sub, subsahariană, cu greu echilibrăm sprijinul țărilor care o duc bine din punct de vedere economic, dar nu, res, nu respectă drepturile omului. Provocarea noastră este să promovăm drepturile omului peste tot, prin delegațiile noastre, prin abordarea acordurilor de investiții, dar și în alte domenii. Ultimul domeniu la care doresc să mă refer este sărăcia și inegalitatea. De la bun început am spus că Uniunea Europeană are nevoie, în mod urgent, de un model de globalizare mai egalitar. Este în interesul Europei, dar și al întregii lumii dacă vedeți, uh, care, dacă ne uităm la provocările în uh, reducerea sărăciei, vedem că există multe domenii în care uh, lucrurile merg bine. Educația crește, o sără, indicii de sărăcie scad, dar știm că ritmul progresului încetinește și că din ce în ce mai multe persoane rămân în urmă, chiar în contextul acestui progres este o manifestare globală a unei probleme pe care o avem în Europa, o comunitate prosperă care lasă în urmă prea mulți. Și eu aș spune că există multe domenii, domenii din tratatul de la Lisabona și din, uh, din alte instrumente europene care pot fi folosite pentru a ne asigura că Uniunea Europeană este uh, un promotor al unor standarde pentru a combate sărăcia, dar și inegalitatea extremă în uh, accesul la apă, sărăcie și așa mai departe. De la bun început am spus că ne, uh, în acest raport vorbim despre o problemă de guvernanță și sunt de acord cu multe dintre remarcile făcute de către domnul Landeboru. Însă dacă îmi permiteți să spun lucrurilor pe nume, cred că trebuie abordată o serie de provocări în ceea ce privește guvernanța. Știu că sunt convins că cu toții suntem conștienți de problema coerenței, însă avem o structură de guvernanță care uh, este prin uh, modul în care este creată menită să creeze incoerență la nivelul politice, politicilor. Scopul Serviciului European de Acțiune Externă de la bun început a fost să creeze mai multă coerență, însă avem suprapuneri între uh, înaltul reprezentant și președinție, avem 28 de comisari care sunt coordonați, dar în mod slab, care au uh, Uh, mandate care se suprapun, dar care nu discută între ei pentru a crea o agendă comună europeană în întreaga lume. Acestea sunt problemele pe care trebuie să le abordăm. Încă două minute, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant, uh, vicepreședinte a Comisiei, s-a ocupat pe extindere și securitate. Noi uh, considerăm în raportul nostru că uh, avem nevoie de o coordonare mai eficientă printr-un grup de comisari care să reunească comerțul, ajutorul umanitar, climatul, comerțul. Pentru că la ora actuală vocea Europei este slăbită. Nu este vorba numai de o chestiune formală de guvernanță, vorbim despre un transfer, despre o schimbare în, în cultura politică și dacă facem acest schimb, uh, dacă facem această schimbare, consider că Parlamentul European va fi și mai eficient în a uh, trage la răspundere acest uh, grup coordonat. Detaliile le, le veți găsi în, uh, în raport și vreau să închei printr-un apel adresat Comisiei dumneavoastră. Momentul este unul critic. Știm că încrederea în instituțiile europene, în întreaga Uniune Europeană, scade, se prăbușește. Uh, aproximativ o treime din cetățenii europeni au încredere în instituțiile europene, dar două treimi nu. Oamenii își pierd încrederea atunci când instituțiile nu aduc rezultate. Este o oportunitate pe care o avem acum de a produce rezultate pe scena internațională. Considerăm că dacă reformele din raportul nostru ar fi adoptate, s-ar recâștiga încrederea și se va obține ceea ce scriem pe prima pagină. Vom avea soluții globale, iar uh, Europa va fi în centrul uh, intereselor noastre globale comune. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, spune președintele. Cred că trebuie să continuăm această dezbatere asupra principiilor în viitorul apropiat. În rapoarte veți găsi materiale de care avem nevoie, de care vom avea nevoie și în uh, audierile viitoarei uh, persoane care va deține postul de înalt reprezentant. Dacă vrem să ajungem însă la decizia noastră referitoare uh, la buget, trebuie să acționăm cât se poate de repede și mai avem timp numai până la șapte fără un sfert. Avem șapte vorbitori Putem căde de acord ca fiecare să intervină numai un singur minut? Sau uh, amânăm votul referitor la buget? Votul este mâine la 12. Să încercăm câte un minut. Doamna... Domnul Brinski. Sunt uh, din Bulgaria, sunt un nou deputat și fac parte din delegația Euronest și am fost invitat la audierea um, care a avut loc mai de mult. Jumătate de minut, domnule președinte, pentru a îi, acorda, îi adresa o întrebare a dom, domnului Landebu, Landuburu. V-ați referit la politica de vecinătate și aș dori să vă întreb Uh, ceva referitor la parteneriatul estic. Ideea dumneavoastră era că oferta noastră ca Uniune Europeană nu este suficient de convingătoare și nu a fost suficient de bine acceptată pentru că nu a fost suficient de robustă și nu a fost suficient de realistă în perspectivele pe care le oferea, astfel încât aceste țări să poată deveni membre ale Uniunii Europene. Considerați că trebuie să regândim parteneriatul estic și asta în ideea de a-l face o zonă de interacțiune cu aceste state care sunt la, cu acele state care sunt la estul parteneria, uh, parteneriatul, parteneriatului estic, mai degrabă decât să le aducem mai aproape de Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă și o separare față de vecinii lor de la Est. Domnul Howitt. Ne bucurăm să îl revedem pe domnul Landuburu și mă bucur să-l văd și pe Kevin alături de noi. Cred că sunteți, pe de o parte, un pic uh, Uh, prea dur, dar și prea pesimist. Problemele de guvernanță cred că sunt inima unor, unora dintre provocările cu care ne confruntăm, însă depășirea lor s-ar putea să creeze mai multe probleme decât uh, rezolvă. În ceea ce privește lista lungă, ce poate să dea statelor membre voința politică? Sunt de acord cu analiza dumneavoastră, însă apăra, capacitățile de apărare sau extinderea, ce putem uh, face pentru a crea voință politică în statele uh, membre? În ceea ce privește multilateralismul, în ceea ce privește uh, comerțul, cred că este exemplul clasic în care se poate face mai mult pentru a apăra multilateralismul în lume. Și apoi, politicile comune necesită foarte mult și eu sunt pentru asta, pentru că ne dă nouă mult de lucru. Însă, de multe ori, politicile comune sunt cel mai mic numitor comun. Și, bineînțeles, de multe ori uh, contează și conținutul unei politici și nu numai faptul că este comună. Oricum, mă bucur să fiți alături de noi. Uh, Président, chers collègues, à, à, à mon tour, je voudrais euh, saluer euh, Monsieur Landaburu. Stimați colegi, doresc să îi urez și eu bun venit domnului Landaburu. Eu am avut deja ocazia să lucrez cu dânsul uh, mai mult de 15 ani în cadrul uh, eforturilor uh, intense în pregătirea extinderii și de multe ori am uh, lucrat împreună. E bine, în acea vreme Uh, lucrăm și cu candidații care în prezent sunt state membre. A fost o perioadă în care am învățat foarte multe. Printre altele, și aceasta este o lecție care joacă în continuare un rol important, că este extrem de important să încercăm să nu cerem de la alții ceea ce nu suntem noi capabili să facem. Deci, uh, puțină modestie n-ar strica și, de asemenea, recunoașterea propriilor slăbiciuni și a propriilor limite. Este un lucru foarte important și încurajează mult mai mult decât uh, prezentarea unor exemple grozave, despre care însă se știe că nici uh, cei care le prezintă nu reușesc să le realizeze. Deci, cu alte cuvinte, cred că dacă noi vrem să dezvoltăm o politică față de statele terțe, ar trebui să uh, mizăm pe cartea legalității, a egalității între noi și terți. Deci nu să avem pretenția că la noi este totul perfect și la ceilalți nu. Nu. Nu întotdeauna avem să învățăm ceva pe ceilalți. Și dacă recunoaștem așa ceva, tragem o concluzie bună pe moment. Iar în această vară, a trebuit să recunoaștem, într-un mod foarte dureros, cât de bine funcționează instituțiile noastre atunci când totul merge foarte bine, însă că nu mai funcționează atât de bine atunci când apar probleme mari. Instituțiile noastre funcționează când lucrurile merg bine, dar dacă apare vreo criză, se dovedește cât de dificil este de fapt să facem față situației, să găsim răspunsuri care să poată fi transpuse. Și cred că ar trebui să mai reflectăm asupra acestor lucruri, pentru că este o lecție care ar putea să ne coste foarte mult dacă nu găsim rezultatele potrivite. Iglesias. Muchísimas gracias. Domnul Iglesias, mulțumesc uh, foarte mult. Uh, sunt uh, de asemenea încântat că ați pronunțat atât de corect numele meu. Probabil că vă plac și cântăreții care poartă același nume ca mine lucrați și sigur că vă gândiți la multe aspecte uh, referitoare la activitatea dumneavoastră și este bine că se întâmplă așa. Ne-ați spus două lucruri, că Europa se găsește într-o situație problematică, se confruntă cu probleme și că lumea este în schimbare. Ne confruntăm cu dificultăți, iar Europa uh, este un gigant uh, economic, dar un pitic politic. În acest uh, în acest proces de uh, modificare globală, internațională, apar probleme, conflicte cu rușii, probleme precum sărăcia, foametea, noi probleme care vizează mediul și, de asemenea, distribuția bunăstării. Sigur că lipsa de ambiție uh, la nivelul conducerii, lipsa de coerență uh, la nivelul guvernării Uniunii Europene joacă un rol important o problemă a Europei uh, este de asemenea democrația, pentru că la aceasta nu v-ați referit până acum. Ați vorbit despre Maastricht, dar nu ați spus că, de fapt, acordul de la Maastricht uh, pune accentul pe democrație, însă nu întotdeauna se preia răspunderea în mod democratic în ceea ce privește procesele comunitare. Sigur că avem uh, instituții europene, comunitare, dar ele nu trebuie să răspundă în fața cetățenilor. Democrația are probleme în continuare în Europa și peste tot în lume. Președintele, subliniez că trebuie să uh, vă limitați la un minut și de asemenea subliniez că Banca Centrală Europeană trebuie să raporteze Parlamentului în fiecare trimestru, deci răspunde în fața cetățenilor. Doamna Fotiga. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Landuburu, cu siguranță este foarte interesant raportul dumneavoastră. Am citit uh, însă doar sumarul acestuia. Însă, după ce l-am citit, trebuie să vă spun că am senzația că există anumite puncte destul de dificile. De exemplu, necesitatea de a revizui strategia de securitate europeană din 2003. Este cât se poate declar că aceasta este necesară. Sau există și observații foarte îndrăznețe, precum aceea că referitoare la prospectul asocierii, respectiv uh, extinderii, e bine, că această perspectivă nu mai este la fel de sexy cum era uh, la sfârșitul anilor 90. Însă, există și alte exemple pe care aș dori să le aduc aici. Am uh, identificat cuvântul solidaritate o singură dată în text, atunci când v-ați referit la necesitatea de a îndeplini de a face față uh, imigrației ilegale. Iar uh, al doilea punct pe care doresc să-l subliniez, ați menționat zonele de provocări geopolitice. Pro- zonele care creează probleme geopolitice care necesită acțiunile și abordările noastre concertate. Iar Rusia și politica neoimperialistă a rușilor lipsește din acest catalog. Sigur că există părți în care menționați Rusia și descrieți politica Rusiei față de Ucraina în special. Însă, Ucraina reprezintă doar un model unde este aplicată politica uh, rusă față de uh, vecini. Și, într-o oarecare măsură, atunci uh, când țările din vecinătatea de est sau din Caucazul de Sud au senzația că Uniunea Europeană nu este atât de atrăgătoare, cel puțin nu mai este, atunci acestea se simt pur și simplu abandonate. Sau cel puțin așa se simțeau în trecut. Deci, trebuie să fim uh, ceva mai conciși și atunci când menționăm problemele, poate că ar fi bine să uh, ne referim și la o integrare mai profundă, dar să spunem că aceasta nu este soluția pentru eradicarea acestor probleme. Uh, Mr. Landeburu, Mr. Domnule Landeburu, domnule Watkins, apreciez raportul dumneavoastră și sunt de acord cu uh, ceea ce ați spus. Într-adevăr, uh, calitatea joacă un rol esențial și sigur că uh, Egalitatea joacă un rol foarte important, ea se regăsește la nivelul Uniunii Europene și merge mână în mână cu democrația. De asemenea, evaziunea fiscală joacă un rol central, însă mai este o chestiune respectiv o întrebare la care nu ați răspuns. Capacitățile nucleare, energia nucleară, pentru că nu poți uh, să te gândești uh, la o piață autosuficientă a energiei dacă nu abordezi aspectele de energie nucleară în contextul energetic, nu numai în contextul de securitate. De asemenea, un alt aspect care îmi lipsește este coerența acțiunilor uh, actorilor care acționează din exterior. Politica uh, externă și de securitate comună, politica externă, ei bine, toate acestea trebuie integrate. Nu a, a existat o abordare în această direcție și mă întreb dacă putem să fim coerenți uh, la nivel global în acest fel. Reprezentarea noastră la Consiliul de Securitate este foarte importantă și acest lucru are o legătură de asemenea cu uh, aspectele nucleare, după cum bine știți. Aceste lucruri uh, mi-au lipsit din raport. Domnule președinte, iau cuvântul în calitate de membru supleant în această comisie și vicepreședinte al Comisiei DV. Este un raport excelent uh, pe care îl salut și trebuie să subliniem rolul global al Uniunii Europene uh, cu fiecare ocazie ar trebui să ne concentrăm pe zonele unde, într-adevăr, suntem o, o putere uh, de conducere în lume. Comerț, uh, mediu, dezvoltare. Și, într-adevăr, este nevoie de coordonare. Sigur că fiecare dintre aceste domenii sunt uh, interrelaționate. Domnul Watkins a vorbit despre nevoia de a coordona în interiorul Comisiei. La Parlament cred că am putea începe prin redactarea la această comisie a unui raport din proprie inițiativă cu privire la rolul global al Uniunii Europene Europene. Și să facem acest lucru cooperând uh, îndeaproape cu toate comisiile relevante. 50 de secunde am vorbit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte scurtă pentru cei doi și oaspeții ai noștri. Uh, aș face referire la declarația președintelui Juncker, care a spus că în următorii cinci ani extinderea Uniunii Europene va fi stopată. Întreb Bara se referă la impactul politic al declarațiilor domniei sale în state precum uh, cele din Balcanii de Vest sau în state care au muncit din greu pentru a implementa reforme și a semna acordul de asociere. Și mă refer aici la Republica Moldova, unde în luna noiembrie vor fi uh, organizate alegeri. Care credeți că va fi uh, Uh, impactul declarațiilor domnului uh, președinte Juncker asupra alegerilor din Republica Moldova. Mulțumesc. Mi-a spus un minut și ați fost cât se poate de serios. Uh, v-ați uitat la mine atât de serios încât voi respecta acest un minut pe care l-am la dispoziție. Sunt de acord uh, cu multe dintre întrebările care au fost adresate. Da, într-adevăr, ar trebui să acționăm uh, pornind de la uh, principiul umilinței, al solidarității și nu ar trebui să fim prea ambițioși și ar trebui să avem un realism ambițios. Cred că există multe zone în care există opțiuni practice, dar care nu au fost abordate pentru că au existat niște eșecuri ale guvernelor pe care le-am menționat înainte. Sigur că se poate vorbi mult despre Rusia, Ucraina, însă în țări precum Mali, Sudanul de Sud, uh, Republica Centrafricană, Acolo există eșecuri uh, care au avut loc, există o, politică de politi- o agendă de politică externă și o agendă de politică de reconstrucție care joacă un rol foarte important. În ceea ce privește uh, mediul, uh, s-au înregistrat ceva progrese în ceea ce privește uh, stabilirea unei piețe pentru carbon care are legătură cu uh, obiectivele europene, ceea ce consolidează uh, credibilitatea. Iar uh, președintelui Deve vreau să-i spun că uh, vom avea un raport și, într-adevăr, lucrurile trebuie să uh, fie abordate în mai multe comisii. Așa este și bine. Și uh, vorbim aici despre lucruri uh, care au fost uh, deja stabilite, dar uh, obiectivele și politicile nu pot fi îndeplinite decât dacă există abordări diferite uh, ale guvernelor. Uh, domnul Howard, de asemenea, a subliniat un lucru și uh, cred că este important. Acum nu este momentul să ne gândim la uh, cerul albastru. Trebuie să fim practici. Sunt multe lucruri, cum ar fi politica comercială, uh, mediul, abordările uh, agendei post-2025, toate acestea sunt importante și Uniunea Europeană are un rol de lider mondial în acest sens. 2 uh, minute 20 de secunde, atât am reușit. În astea am reușit să mă încadrez. Oui, en, en, un minut. Euh, Într-un minut. În primul rând, mulțumesc pentru observațiile generale care arată că nu există divergențe foarte mari în legătură cu concluziile din manifestul nostru. În al doilea rând, poate mă voi concentra asupra unei remarce a domnului Howitt. Cum să ne asigurăm că voința politică merge în sensul cel bun. Rolul instituțiilor europene, fie că vorbim despre comisie sau de parlament, este să aibă o analiză pertinentă și lucidă a situației internaționale pentru a ilumina statele membre și guvernele domnului Iglesias. Este vorba de o analiză care să ducă la inițiative indispensabile, la in, an, inițiative indispensabile și, în al doilea rând, o situație în care dorim mai multe voință politică, mai mare integrare, este de a face propuneri și de a le dezbate, nu doar în cercurile închise ale experților din think tank-uri, să, uh, ca propunerile să fie dezbătute în instituții și în partidele politice. Și eu fac parte dintr-un partid. Ne vom apropia de cetățeni prin propuneri concrete care să ducă la mobilizare fie, de fiecare dată când Europa a mers înainte, a făcut-o pe baza anumitor idei și anumitor persoane care au vrut cu tot din adinsul să pună în aplicare acest uh, sens. Un răspuns domnul, domnului Iglesias. Nu pot să accept când spune că Troica este unul dintre instrumentele uh, Uniunii Europene. Parlamentul European este mult mai important și procesul de alegere al uh, deputaților nu este perfect, într-adevăr, dar este democratic. Majoritatea cetățenilor europeni consider, consideră că poziția noastră va fi mai puternică în lume dacă ne apărăm mai mult uh, drepturile, dacă apărăm mai mult drepturile omului și valorile europene. Mulțumesc foarte mult uh, ambilor uh, domni. Uh, rapoartele noastre sunt importante. Poate vom vedea cum putem traduce asta într-un catalog de solicitări politice. Să vedem dacă există posibilitatea de a se face un, raport, un cross-committee report, un raport între mai multe comisii. În orice caz, este clar că politica de afaceri externe este dependentă de aspecte uh, comerciale, uh, de aspecte climatice, în așa fel încât uh, s-ar putea să fie foarte util și pentru noi să avem această interacțiune. Ar trebui să ne gândim uh, ce fel de uh, consecințe, ce fel de concluzii practice putem trage din această discu discuție. Vă mulțumesc foarte mult și cred că vom uh, menține contactul. Dragi colegi, trebuie să trecem acum la problema bugetului buget pe care îl vom vota mâine la ora 12. Există din partea raportorului observații? Balcitis. Ačiū pirmininkė. Ah. Domnul Balcitis. Înțeleg că mai avem numai 5 minute la dispoziție. Nu am comentarii majore, aș dori să Mulțumesc tuturor uh, reprezentanților grupurilor, coordonatorilor, raportorilor din umbră. Am depus 56 de amendamente și încerc să reduc reducerile propuse de Consiliu. Astăzi am discutat îndelung diferite subiecte și trebuie să ne, echilibr ne echilibrăm dorințele cu resursele financiare puteți vedea opinia mea și opinia colegilor din celelalte grupuri în acest document și mă bucur că am reușit să ajungem la amendamente de compromis pe unele subiecte dificile. M-aș referi la amendamentul domnului Preda, numărul 11, referitor la reprezentația ă, din Iran. Am ajuns la un compromis ă, pe acest ă, subiect nu pot sprijini amendamentele uh, doamnei Lăzing, care dorește să pună capăt finanțării uh, pentru uh, misiunea polițienească din Kosovo și să elimine Frontex și să se concentreze asupra misiunilor civile și asupra ajutorului umanitar. Astăzi avem nevoie de resurse financiare adecvate pentru a ne respecta obligațiile. În ceea ce privește amendamentele, am ajuns la două amendamente de compromis. Domnul Preda a fost de acord cu asta. Un alt amendament depus de către domnul Mitrix, 10 milioane pentru Palestina. După cum știți, ALDE va sprijini propunerea doamnei Șate referitor la 50111 și 5091 și 5092 referitor la Maroc, Israel și Palestina. Avem nevoie de mai multă claritate pe aceste subiecte și aș dori să solicit um, autorilor amendamentelor să indice cine va fi uh, responsabil pentru care element și pentru cine va fi responsabil pentru care amendament. Apoi, în ceea ce privește Ucraina și Harkiv, s-a făcut o propunere de a se schimba numele, ar urma să fie Centrul de Studii uh, de Calificări pentru Rusia și Ucraina. Dacă doamna Harms ar fi de acord cu mici uh, modificări, am putea să le sprijinim. Atât, domnule președinte, atât doream să spun referitor la proiectul de buget pentru 2015. Domnule Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, pentru că vom avea o reuniune cu raportorii din umbră imediat uh, după și sper că vom putea găsi un compromis, mai ales în ceea ce privește Iranul. În ceea ce privește poziția noastră, noi pornim de la ideea că trebuie să se ofere o finanțare adecvată și să ne asigurăm că prioritățile cele mai importante sunt acoperite. În ceea ce privește finanțarea pentru crizele multiple din vecinătate, acesta trebuie să nu fie diminuată față de anul trecut. Ar fi stupid să alocăm mai puțini bani. Apoi, un punct sensibil referitor la uh, misiunile de observare a alegerilor. Trebuie să mergem dincolo de 2014 pentru că riscăm să avem uh, o incapacitate de plată și apoi avem proiecte pilot care sunt foarte importante pentru noi. Un proiect uh, condus de către colegul Galer referitoare la politica comună de apărare și securitate, un uh, proiect sprijinit de către colegul, fostul nostru coleg Sala Franca, referitor la criminalitatea organizată în America Centrală și un proiect pilot propus de către uh, președintele Brock referitor la uh, procesul de trans, uh, tranziție în țările din vecinătate, mai ales Belarus. Ținem la finanțarea acestor proiecte și sper că vom putea găsi un acord uh, și sper că nu vom ajunge la un uh, vot uh, divizat mâine. Și mă uit direct la colegul Howitt acum în acest uh, sens. Mulțumesc! Thanks. I think that just now it's very... Mulțumesc! Cred că este un moment potrivit să ne gândim la priorități pentru că s-au făcut comentarii dure referitor la fonduri, dar criza ne face să ne gândim cum putem să ne folosim cât mai bine banii. Avem o criză în vecinătatea noastră și trebuie să o luăm în considerare. Și aș dori să subliniez prioritățile noastre, vecinătatea estică, politica în acest domeniu, dar și uh, fondul pentru uh, Palestina, pentru că situația este atât de uh, dificilă acolo și este nevoie de ajutor umanitar. Și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, colegilor pentru că am avut o cooperare foarte bună. Domnul Howitt, doream să nu spun nimic, dar nu am cum după ce Uh, ni s-a adresat domnul Preda, pe scurt. Da, domnul Bal Balțitis din grupul nostru a făcut o treabă minunată. Este o provocare dură imediat după alegeri să uh, lucrezi uh, pe acest dosar și mă bucur să pot spune că a făcut-o cu un mare succes. În ceea ce privește diferențele referitoare la Iran, noi dorim, asta este poziția grupului nostru, dorim o reprezentare, reprezentație permanentă în Iran. Uh, respect poziția colegilor de la PPE că doresc să uh, amâne această decizie și că vor uh, dori o astfel de delegație permanentă numai în momentul în care discuțiile vor fi înregistrat un succes, iar noi, dar noi ne întrebăm ce înseamnă de fapt un succes ideea de a avea o delegație este să îmbunătățim relațiile și să facem mai posibil și mai probabil succesul. Ceea ce am propus colegilor de la PP este să ne abținem la amendamentul lor în loc să-l votăm uh, împotriva lui și asta înseamnă că amendamentul lor va trece și este o ofertă destul de bună. Uh, Sperăm că, în schimb, colegii de la PPE nu vor uh, pune sub semnul întrebării cifrele din amendamentele noastre. Eu cred că este o ofertă foarte bună și va asigura um, că amendamentele noastre sunt acceptate. Domnul Tanak, în mod uh, nesurprinzător, Uh, ECR se opune oricărei creșteri bugetare pentru uh, bugetul de afaceri externe a Uniunii Europene. Considerăm că se pot face chiar reduceri suplimentare uh, Uh, mai ales într-o perioadă de, de austeritate în Uniunea Europeană, noi ne vom opune oricărei propuneri de creștere a bugetului și considerăm că se pot face și reduceri. Acceptăm că există unele zone, unele uh, domenii excepționale, cum ar fi parteneriatul estic, mai ales ce se întâmplă la ora actuală uh, în Ucraina, asistență umanitară în Africa de Nord și uh, Uh, în Orientul Mijlociu, uh, mai ales Siria și Irak. Bineînțeles, ar putea face unele ajustări uh, bugetare, dar susținem poziția Consiliului în general de a reduce fondurile. În ceea ce privește Iranul, este un subiect foarte delicat și argumentele sunt puternice de ambele părți. Eu accept acest lucru, însă până la urmă grupul nostru este de părere că nu este încă momentul potrivit. S-ar transmite uh, semnalele, un semnal greșit uh, Teheranului dacă uh, s-ar deschide o delegație permanentă acolo. Dar, bineînțeles, canalele de comunicare trebuie să rămână deschise mai ales în ceea, ce, în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în nordul Irakului și combaterea statului islamic. Uh, dar în orice caz uh, vom uh, sprijini eliminarea acestui amendament și ne vom abține la celelalte amendamente. Uh, la ora actuală, Iranul din punctul nostru de vedere, nu este suficient de reformat, nu este suficient de democratic și nu este suficient de convingător în intențiile sale de a renunța la programul său nuclear pentru a Uh, sprijini ceva ce ar putea fi văzut ca o îmbunătățire a relațiilor diplomatice între Uniunea Europeană și Teheran. Ja, uh, die Frage der Prioritäten wurde Întrebarea referitoare la priorități a fost uh, deja abordată de alți colegi. Din punctul nostru de vedere, bugetul Uniunii Europene devine tot mai netransparent și tot mai în favoarea uh, militarizării, uh, a închiderii către exterior, a cercetării în uh, domeniul apărării și a intereselor uh, geostrategice ale Uniunii Europene. Asta se întâmplă în defavoarea asistenței umanitare și a colaborării, respectiv dezvoltării pentru cooperare. Din acest punct de vedere, pentru noi, pe de o parte există potențial de reducere a bugetului, pe de altă parte există de asemenea și uh, necesitatea de a spori bugetul. Din acest motiv uh, și caracterul amendamentelor noastre. Noi considerăm că instrumentele Uniunii Europene care duc la uh, conflicte ar trebui reduse, ar trebui uh, împuținate. Solicităm de asemenea să se sporească asistența pentru dezvoltare, asistența uh, umanitară și orice acțiuni de dezarmare. Uh, de asemenea, este necesar să uh, se ofere mai mult ajutor uh, teritoriilor palestiniene și aceste acțiuni le susținem. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, tocmai mi s-a spus că instituțiile europene sunt cele care stabilizează situația în Ucraina și nu tancurile uh, rusești. Chiar asta ați aflat sau erați cinic? Nu, nu, nu eram cinic, eram chiar sarcastic, spune președintele. Uh, Domnule Preda, mai doriți să faceți o observație cu privire la ceea ce a spus domnul Howitt? Nu. Ok, atunci probabil că mâine se vor mai clarifica lucrurile atunci când va avea loc votul. Um, mai am o întrebare cu privire la acest amendament al doamnei uh, Amsen 1594 uh, cu privire la Institutul Sharkiv, acel studi- uh, centru de studii din Sharkiv. Cum să se numească acest institut în Rusia? Centrul European pentru Studii Ucrainene sau tot studii rusești? Poate poate să-mi uh, ofere cineva mâine un răspuns la această dilemă. O întrebare așa retorică. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru o prezență și ne revedem mâine la ora 9 cu uh, ministra de externe italiană. Vă doresc o seară bună! și la ora 8 uh, biroul lărgit. diesen